Egipții, Egiptul, în special cazul lui Giulio Regeni. Dau uh, cuvântul în primul rând autorilor. Doamna Lochbiller este prima. Yes. You Yeah? Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Situația drepturilor omului din Egipt este dramatică și se înrăutățește. Autoritățile egiptene eh, reprimă libertăți fundamentale. Demonstrațiile sunt eh, eh, risipite și manifestanții sunt amenințați. Oricine este arestat în Egipt se află într-un mare pericol. Oamenii sunt arestați arbitrar și reținuți săptămâni întregi, fără niciun fel de contact cu lumea externă. Asociațiile de drepturile omului au uh, notat mai multe cazuri de uh, deținuți dispăruți. E cazul unor egipteni care au murit în închisoare. Tortura este răspândită și condițiile de detenție sunt teribile. Cei responsabili de încălcări ale drepturilor omului nu sunt niciodată deferiți justiției sau aproape niciodată. Am fost în Egipt acum câteva săptămâni și uh, cadavrul uh, cercetătorului italian Regini fusese tocmai descoperit și mi s-a părut sinistru că în întâlnirile mele cu diferite persoane, activiști, jurnaliști și diplomați, mi s-a spus că moartea lui este legată de încălcările numeroase ale drepturilor omului în această țară. S-a sugerat chiar că membrii ai aparatului de securitate sunt responsabili de această moarte. Trebuie să transmitem un mesaj clar Egiptului. Reprimarea libertăților fundamentale nu are cum să ducă la un Egipt stabil și prosper. Cât timp nu se ameliorează substanțial situația drepturilor omului în Egipt, statele membre UE nu uh, pot să uh, nu pot să fie complice și trebuie să mențină interdicția de export de arme către această țară. Mulțumesc, domnul Belder. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Vă mulțumesc, doamnă președinte. asasinarea groaznică a omului de știință italian Giuliano Regeni are potențialul de a afecta în mod negativ relațiile între Uniunea Europeană și Egipt. În drept urmare, trebuie să cunoaștem uh, faptele concrete, trebuie să așteptăm încheierea uh, anchetei uh, comune desfășurate de autoritățile din Italia și din uh, Egipt. Știm că există și legea care se referă la infracțiunea de blasfemie uh, din Egipt, îndreptată împotriva copților din Egipt. Uniunea Europeană a cerut uh, renunțarea la această lege și, în plus, ar trebui să cerem în Turciei să renunțe la politica Uh, subversivă uh, îndreptată împotriva Egiptului. Mulțumesc, domnul Corao. Mulțumesc, doamnă președinte. Giulio Regeni a fost un tânăr european, un tânăr care dorea să contribuie la construcția unei societăți mai bune, libere și activitatea sa de cercetare l-a adus să abordeze uh, argumente incomode pentru autoritățile din Egipt, uh, subiecte care nu se regăsesc în mass media sau în politică. Din această cauză a fost torturat în mod barbar și ucis în circumstanțe încă neelucidate și acest lucru este inacceptabil. Giulio Regeni ar fi putut să fie fratele vostru, copilul vostru, nepotul vostru, un tânăr european cu sete de adevăr. În ciuda legăturilor între UE și Egipt, o poziție fermă și hotărâtă care să ne facă să cerem să se clarifice circumstanțele decesului lui Giulio Regeni este necesară. Nu trebuie să existe dubii în legătură cu faptul că uh, să nu, fie, să nu mai fie niciun dubiu, dubiu în legătură cu faptul că puterea și anumite interese uh, sunt acoperite de sânge și uh, vină. A, și acest poster este pentru a sprijini, pentru a sprijini familia lui Giulio Regeni. Are cuvântul acum domnul Borghețiu. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, trebuie să, facă adevăr, să se stabilească adevărul și să se facă justiție. Um, în cazul lui Giulio Regeni. Am cerut comisiei să o facă și doamna Mogherini n-a spus nici măcar un cuvânt despre cazul Regeni. Moțiunea de rezoluție pe care o sprijinim și a fost semnată de toate partidele pare să fie doar un act de acuzare doar la adresa acestui regim, care este cu siguranță responsabil de uh, comportamente de cenzură. Mă întreb, atunci când Egiptul era sub conducerea lui Morsi. Și atunci Uniunea Europeană nu critica pe nimeni pentru că erau democrații, erau pentru libertatea presei, apărau drepturile omului. Da, ne-am săturat de as, o astfel de apărare a drepturilor omului. Trebuie să spunem ceva și despre tentativa de a implica un tânăr în activități probabil teleghidate de uh, centre de cercetare cu legături cu autoritățile britanice, dar sunt lucruri care aici nu sunt abordate. Are cuvântul acum domnul Zdehovski. Vážený pane komisaři, tento případ... Mulțumesc. Domnule comisar, cazul lui Giulio Regeni trebuie să fie într-adevăr considerat teribil ne face să ne întrebăm cât de uh, în siguranță se află cetățenii noștri în Egipt. Egiptul e un partener strategic pentru viitor, o țară cu care cooperăm. Ar trebui să fie de partea noastră. Așadar, astfel de cazuri corelate cu evoluțiile din Egipt sunt șocante. Mă bucur că pentru prima dată Egiptul a uh, permis uh, Uh, cooperarea, în acest caz cu o echipă de uh, anchetatori italieni. Este bine, dar nu e suficient și în numele grupului PPE vreau să fac apel la autoritățile egiptene să facă tot ce se poate, tot ce se poate, repet, pentru siguranța tuturor cetățenilor UE, indiferent de religie, de afiliere politică sau de alte criterii. Trebuie să fie investigat cu atenție acest caz foarte grav. Mulțumesc foarte mult, are cuvântul doamna Șache, 1 minut 30. Vă mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar, dragi colegi. Plângem pierderea, de via- uh, pierderea vieții acestui uh, student uh, it- italian. Însă este un eveniment care se întâmplă deseori în Egipt. În acest caz trebuie să cerem justiție, așa cum cerem justiție în toate cazurile de dispariție din Egipt. În anul 2014, în 1700 de cazuri de dispariție, uh, serviciile de securitate au fost implicate în, în uh, acțiuni de tortură. Cerem autorităților din Egipt să colaboreze în totalitate cu autoritățile din Italia și cu cele internaționale pentru că avem nevoie de anchete credibile și independente. Uh, aceste anchete independente nu se întâmplă în majoritatea cazurilor în Egipt. Mă îngrijorează foarte, foarte mult campania Uh, guvernamentală din uh, Egipt de a aresta critici și opozanți din anul 2013. Mai mult de 22, 22.000 de oameni au fost uh, arestați și trimiși în închisoare conform autorităților egiptene și cred că a venit momentul ca Uniunea Europeană să vorbească răspicați și cel puțin să pună capăt exporturilor de arme înspre Egipt Activitățile teroriste nu pot fi combătute prin încălcarea drepturilor civile și mă întreb uh, dacă uh, lecțiile din trecutul uh, recent au fost într-adevăr învățate de Uniunea Europeană. Cred că trebuie să ținem cont de ce s-a întâmplat în urma primăverii arabe. Mulțumesc, care cuvântul domnul Malteze. Mulțumesc, domnul președinte. Au trecut cinci săptămâni de la decesul lui Giulio Regeni și fiecare săptămână autoritățile egiptene au schimbat versiunea lor în legătură cu această tragedie, care acum pare un asasinat politic uh, realizat de regimul din Egipt împotriva unui tânăr doctorant din Uniunea Europeană. Guvernul meu însă nu Um, a denunțat uh, această atitudine macabră și inter, um, stopând orice relații economice și politice cu regimul asizii. Acest dictator face din terorismul de zi cu zi principalul instrument de guvernare. Astăzi, Parlamentul votează un act de demnitate. E un lucru bun, dar nu e suficient. Nu mai trebuie să considerăm aliații Europei regimuri liberticide, cum ar fi Egiptul lui Asisi sau Turcia lui Erdogan pentru că folosesc astfel de instrumente morbide pentru a-și uh, controla popoarele, pentru a reprima libertățile lor. Astfel, Sprijinim terorismul. Mulțumesc, care cuvântul acum domnul Panzeri. Mulțumesc, domnul președinte. Parlamentul European nu doar condamnă tortura și uciderea lui Giulio Regeni, dar cere ca toate documentele și informațiile utile să fie transmise autorităților italiene pentru a putea să realizeze o anchetă rapidă și imparțială pentru a obține adevărul. Egiptul Um, trebuie să nu mai permită disparițiile forțate și tortura. După protestele din 2013, um, Egiptul uh, de asemenea trebuie să elibereze persoanele Um, private de libertate doar pentru că au contestat pe reprezentanții societății civile. Trebuie să permite sindicatelor independente să funcționeze liber. Mă adresez dumneavoastră, domnule comisar Han. Egiptul este mm, cu siguranță un partener important al Uniunii Europene, dar nu poate să fie un partener cu orice preț. Și noi nu putem și nu dorim să închidem ochii în legătură cu ce s-a întâmplat. Eh, Mulțumesc. A cerut cuvântul un coleg uh, cu cartonașul albastru, dar nu-i voi da cuvântul pentru că e pe listă. Să nu uităm că uh, votul trebuie să înceapă la timp. Acum dau cuvântul reprezentanților grupurilor politice. Mai întâi colegul Polciac. Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să recunoaștem că situația din Egipt nu e simplă zilele acestea, dar uh, acest lucru nu justifică um, faptul că autoritățile încalcă drepturi și libertăți uh, de bază ale omului. Cazul lui Giulio Regeni este tragic, dar uh, mai rău de atât este faptul că se practică la modul instituționalizat eliminarea persoanelor care deranjează într-un uh, mod care nu corespunde cu uh, standardele unui stat modern. Iar Egiptul cred că dorește să fie un stat modern dacă ne luăm după Constituția din 2014, însă nu e modern. Avem contradicții clare între prevederile din Constituție și punerea acestora în aplicare. Trebuie să condamnăm aceste practici. Sute de mii de persoane au dispărut din cauza forțelor uh, um, serviciilor de informații ale Egiptului. E clar că acest regim nu este unul democrat. Mulțumesc. Acum, în numele grupului uh, SND, are cuvântul doamna De Monte. Președinte, onorevoli colegi. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Astăzi discutăm o rezoluție care se referă la încălcarea drepturilor omului în Egipt, dar în această rezoluție se vorbește despre cazul lui Giulio Regeni, despre decesul acestuia. Un tânăr doctorant de vârsta mea, uh, un tânăr plin de speranțe, avea toată viața înainte. A fost la Cairo pentru studii, dar din păcate uh, a fost asasinat după ce a fost uh, torturat. Egiptul ne-a restituit uh, corpul, dar nu ne-a adus adevărul. Avem raport, relații comerciale strategice dar, uh, cu Egiptul, dar acestea nu trebuie să ne facă să nu cerem adevărul. Datorăm acest uh, adevăr familiei sale, prietenilor săi, comunității din Fiumicelo, de unde venea acest tânăr și dorim, uh, datorăm acest adevăr tuturor tinerilor care încă doresc să creadă în libertate și în dreptul la viață, care nu ne poate lua nimeni. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul acum domnul Buchner. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Drepturile omului și statul de drept sunt valori fundamentale ale Uniunii Europene. Din strategia comercială, în contextul strategiei comerciale, trebuie să fim uh, mai atenți ca aceste valori să fie respectate de partenerii noștri. Trebuie să recunoaștem în același timp că drepturile omului peste tot în Orientul apropiat sunt călcate în picioare. Însă, în Egipt, în mod special, în ultimii ani, situația s-a înrăutățit în mod dramatic. În mod evident, guvernul dorește să interzică orice fel de activitate politică, chiar și activitățile politice care sprijină acest guvern. Drept urmare, rezoluția pe care, rezoluția pe care o discutăm uh, astăzi vine la momentul oportun și aș dori să lansez un apel Comisiei să-i cer ca măsurile propuse față de Egipt să fie și respectate. Vă mulțumesc, domnul Castaldo, doar cuvântul. Un minut. Grazie, președinte. Oggi... Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi trebuie să condamnăm uh, o crimă barbară, atroce. Nu trebuie să acceptăm ambiguitățile și manevrele pentru a ascunde tortura care să ne pot face să ne gândim că există o luptă internă pentru putere între uh, diferite grupuri politice din Egipt. Cerem Egiptului să stabilească adevărul în legătură uh, cu decesul lui Giulio Regeni, uh, să găsească vinovații, să pună capăt încălcărilor drepturilor omului și a libertății de exprimare. Pentru că manevrele politice nu pot să justifice ceea ce este de nejustificat. Nu uh, se poate lupta împotriva terorismului prin uh, terorismul de stat nu se poate trece sub tăcere astfel de acte. Nu e suficient să comemorăm moartea lui Giulio. Trebuie să acționăm, trebuie să pretindem ca toată lumea să se achite de rolul său. Cerem adevăr și justiție pentru Giulio Regeni. Liber, eh, eh, adevăr și justiție. Mulțumesc. Urmează acum colegul sau colega Lopez un minut Păi estamos aquí para condenar la muerte. Ne aflăm aici pentru a condamna uh, moartea lui Giulio, dar de asemenea ca să amintim că și-a pierdut viața uh, ca mulți alții, ca mulți uh, alții în ultimii cinci ani în Egipt. De asemenea, trebuie să spunem că pe viitor victimele nu pot fi respectate decât dacă se va afla adevărul, iar adevărul ne este ascuns în continuare. Cazul lui Giulio nu e unul uh, izolat, el se înscrie pe o listă foarte lungă de jurnaliști, avocați, activiști pentru drepturile omului, care au fost arestați și asasinați sau torturați în ultimii cinci ani în Egipt. Nu uh, trebuie ca această moarte să fi fost în van. Nu se poate ca aspirațiile lui Giulio să fi fost în van. Nu se poate să mai închidem ochii de acum înainte. Luptăm pentru stabilitatea într-un stat strategic, dar asta trebuie să se întâmple respectându-se libertățile. Trebuie spus acest lucru sus și tare. Mulțumesc, domnul Khan. Uh, thank you, madam. mulțumesc, doamna președintă condamn uh, uciderea atroce a lui Giulio Regeni și îmi uh, exprim solidaritatea cu rudele victimei. Avem nevoie de o anchetă independentă a uciderii, a morții acesteia. Din păcate, cazul lui uh, Giulio se înscrie într-o serie lungă de asemenea evenimente care au avut loc din momentul în care uh, armata a preluat uh, puterea. Foarte mulți uh, cetățeni egipteni au aceeași soartă în uh, fiecare, în fiecare zi. Ofițerii nu au fost, uh, nu au fost trași la răspundere pentru cazurile în care au fost torturați cetățeni egipteni și autoritățile din Egipt trebuie să, să abolească um, legislația represivă care este folosită ca un pretext în în combaterea terorismului. Doar așa se va putea păstra pacea și stabilitatea în Egipt. Vă mulțumesc. Mulțumesc. După, ace- după această listă scurtă de intervenții, trecem la uh, lista mai lungă a intervențiilor spontane. Din păcate, nu se pot da cuvântul tuturor pentru că nu avem suficient timp. Primul este domnul Tajani. un interlocutor important. Egiptul este un partener important al Uniunii Europene, o țară importantă pentru stabilitatea în zona Mării Mediterane, dar nu putem să ne sacrificăm valorile pe altarul intereselor comerciale sau politice. Dialogul cu o țară ca Egiptul se bazează și pe colaborarea necesară și indispensabilă în domeniul respectării drepturilor personale, drepturilor omului. Este dre important ca Uniunea Europeană să apere drepturile personale, drepturile omului și în afara teritoriului său. Eu aș fi dorit o atitudine mai hotărâtă din partea doamnei înalt reprezentant. Aș fi dorit să fie aici azi în hemiciclu și aș fi dorit să apere și mai mult um, situația celor doi italieni uh, uciși în, uh, um, într-o altă țară din Maghreb sau uh, cei doi ofițeri de marină italieni uh, deținuți în India. Trebuie să ne facem auzită vocea. Mulțumesc! látja milyen örömmel nyugtázták a beszédét köszönjük mi is. caputo képviselő úr következik. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Europa trebuie să fie alături de Italia, cerând să se facă lumină în ceea ce privește decesul lui Giulio Regeni în Egipt Ministrul italian Paolo Gentiloni a spus că nu putem uh, accepta adevăruri uh, comode ca cel pe care dorește să-l spună guvernul egiptean. Cu toții trebuie să acționăm hotărât. Europa trebuie să ceară, să se clarifice situația acestui tânăr cercetător um, care um, arată și modul în care sunt încălcate drepturile omului în această țară. Egiptul este o partener important al Uniunii Europene, dar trebuie să respecte drepturile omului, libertatea de uh, exprimare um, și de practicare a religiei. Uh, întreaga Europa și Italia trebuie să cere adevăr în ceea ce privește moartea lui Giulio Regeni, pentru că și Giulio Regeni trebuie să beneficieze de demnitatea de care beneficiază toți cetățenii europeni. Domnul Marias. Πρόσφατα στην αίθουσα αυτή. Recent, în această aulă, ne-am exprimat preocupările legate de încălcarea drepturilor omului, omului în Egipt. Asasinarea lui Giulio Regeni, un cetățean european, este picătura care a umplut paharul. Condamnăm asasinarea lui Giulio Regeni, dorim să transmitem condoleanțe familiei sale și să ne exprimăm sprijinul pentru prietenii săi și colegii italieni care au luat cuvântul până acum. Trebuie ca Uniunea Europeană să transmită un mesaj hotărât Egiptului, trebuie ca Egiptul să respecte drepturile omului și, de asemenea, trebuie ca um, politicienii la, de la guvernare din Egipt să-și dea seama că uh, prin măsurile lor, nu fac decât să îi stimuleze pe jihadiști care vor vrea să-și ia revanșa. Trebuie ca Uniunea Europeană să acționeze cât mai determinat pentru a condamna asasinarea lui Giulio Regeni. Domnul Telicca. Vă mulțumesc, doamna președinte, în primul rând. Îmi exprim și eu sentimentele uh, de, condo- de condolență familiei lui Giulio Regeni și sunt de acord că circunstanțele decesului său trebuie să fie anchetate în mod uh, independent. Să într-adevăr, este doar unul din sutele de cazuri care s-au întâmplat în Egipt și mă îngrijorează și mai mult următorul lucru. Ieri am discutat despre importanța parteneriatului cu Turcia și că vom discuta despre liberalizarea regimului de viză cu Turcia. În urmă cu câteva minute am discutat despre Kazahstan. Am, un, am semnat un acord cu acest regim, cu această țară, știind de ce regim este condusă. Înțeleg cât de important este parteneriatul cu Egiptul, însă, domnule comisar, aștept din partea dumneavoastră informații clare despre cum putem să ne redefinim relațiile cu Egipt astfel încât pe viitor parteneriatul nostru să fie unul cu adevărat puternic. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Cuso. Mulțumesc, doamnă președinte. Cu 10 ani în urmă, femeile sindicaliste uh, din Egipt Egipt ne arătau că în Egipt e nevoie de justiție socială și de pâine. Mubarak era copilul răsfățat al Europei și, din păcate, libertatea, justiția și nici pâinea nu au ajuns în Egipt. Ce s-a întâmplat a fost o altă lovitură de stat și uh, SUA și nu numai continuă să vândă arme acestui regim. 1700 la moarte, 3000 de detenții anul trecut. Lupta sindicală și democratică continuă și asta voia să ne spună Giulio Regeni, de aceea a fost torturat și asasinat. Egiptul este un partener strategic al UE și UE nu trebuie să uh, lase aceste acțiuni fără consecințe. Din păcate, mi se pare că în Uniunea Europeană uh, lipsește solidaritatea și drepturile omului sunt apărate numai când le convine unora. Mulțumesc. Domnul Bonano. Si, signor președinte. Doamnă președinte, într-un caz atât de grav, eu doresc să subliniez faptul că dacă Europa ar fi cu adevărat unită, ar trebui să spună simplu Egiptului sau ne spuneți adevărul în legătură cu ceea ce s-a întâmplat lui Giulio Regeni, sau noi stopăm orice evoluție, orice relație economică și diplomatică. Uh, o astfel de atitudine ar fi suficientă pentru a face Egiptul să înțeleagă că nu-și poate bate joc de familia lui Regeni uh, și de un întreg continent care cere răspunsuri, în timp ce guvernul egiptean continuă să ne aducă versiuni foarte diferite în legătură cu ce s-a întâmplat. Ar fi suficient să facem acest lucru. Mulțumesc. Are cuvântul colegul Cicuc. Grazie, președinte. E evident... Mulțumesc, domnul președinte. E evident că aici e vorba de credibilitatea Uniunii Europene. E vorba de credibilitate, de apărarea adevărului, de uh, protejarea unei anchete care încă nu este garantată, nu, se, nu e sigur că va duce la adevăr. E important să treacă de la vorbe la fapte, e important să se asigure transparența în ceea ce privește um, asasinatul unui tânăr, Junior Regeni, care dorea să înțeleagă un sistem diferit de cel în care a crescut. Cerem doamnei Mogherini să spună Egiptului că trebuie să garanteze această transparență, adevărul și guvernul italian trebuie să întrerupă relațiile comerciale cu Egiptului pentru că aflarea adevărului este prioritară față de orice altceva. Mulțumesc! Mulțumesc și are cuvântul acum domnul Howitt. Vă mulțumesc. În calitate de membru britanic al Parlamentului European, îmi uh, exprim îngrijorarea față de cazul uh, domnului Giuliano Regeni și față de toate cazurile de încălcare a drepturilor omului în Egipt și față uh, de cetățenii egipteni. În uh, intervenția mea doresc să sprijin aliniatul din rezoluția noastră prin care cerem Comisiei Europene să uh, reglementeze exporturile de echipament special înspre uh, Egipt, uh, care pot fi echipament care pot, poate fi folosit pentru persecutarea poziției politice. Uh, Guvernul din uh, Egipt a creat o unitate uh, secretă de supraveghere a propriei popul- populații care nu poate fi uh, trasă la răspundere de nicio altă autoritate a statului și uh, Uniunea Europeană trebuie să treacă la uh, acțiuni pentru ca asemenea complicități cu Egiptul să devină ilegală. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Șogor acum. Giulio Regeni, tragicus și brutalis halál. Giulio Regeni a murit în mod tragic și brutal și moartea sa trebuie investigată de o comisie imparțială. Mă îndoiesc că, că se va afla vreodată tot adevărul. Dar pare evident că acest tânăr nu a fost victima unei crime obișnuite E clar că a fost ucis din motive politice și din cauza activităților sale. Este inacceptabil acest lucru, chiar dacă s-a întâmplat într-un stat în care uh, situația socială este tulbure, chiar la 5 ani după Revoluție sau chiar mai tulbure decât înainte de Revoluție. Trebuie să uh, ne exprimăm pe acest subiect când sunt implicați cetățeni europeni. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că nu se repetă acest lucru. Mulțumesc. Și acum domnul Menisiu. domnule președinte libertatea și justiția în cazul lui giulio regeni sunt absolut necesare și cerute de toate instituțiile europene. trebuie să ne asigurăm că nicio realitate economică europeană nu este implicată în uh, acțiuni de supraveghere de tortură lucruri care se întâmplă în această țară în egipt ne confruntăm cu o situație de încălcare repetată a drepturilor omului, pe care am subliniat-o și rezoluția noastră comună. Trebuie să luptăm împotriva acestei situații din toată cu, cu multă hotărâre. Situația regiunilor regenii trebuie să ne facă să ne gândim, uh, mai ales pe tinerii care se implică în politică dor, cu dorința de a schimba lumea. Eu cred că și Giulio uh, Um, în cercetările sale, în studiile sale, a încercat să schimbe ceva și a plătit cu viața această sete de adevăr. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Benifei, domnule comisar. A ascultat intervențiile unanime ale colegilor. Aveți cuvântul pentru a le răspunde. Vă mulțumesc, doamna președintă. Într-adevăr, cred că avem cu toții aceeași părere, cu toții am fost șocați în momentul în care, pe 3 februarie, cadavrul nesuflețit al lui Giuliano Regeni a fost uh, găsit pe străzile din Cairo după dispariția sa pe 26 ianuarie. Acest eveniment nu este o, nu este o tragedie personală pentru cei uh, care l-au cunoscut, dar este o tragedie pentru întreaga Uniune Europeană, pentru instituțiile și pentru Uh, toți cetățenii europeni, un lucru exprimat de toți vorbitorii de astăzi. Vicepreședinta Comisiei, doamna Mogherini, a discutat de două ori despre acest caz cu ministrul de externe egiptean, a insistat asupra necesității uh, întreprinderii unei anchete uh, independente în strânsă colaborare cu autoritățile din Italia, tocmai pentru a clarifica circumstanțele decesului său. Serviciul European de Acțiune Externă s-a referit de asemenea la acest caz în februarie în Egipt. Înalta reprezentantă și Serviciul European de Acțiune Externă colaborează cu autoritățile italiene uh, în acest caz. Pentru Uniunea Europeană sunt, uh, este deosebit de importantă respectarea drepturilor omului în toate statele, inclusiv în Egipt. Și aș putea să vă dau un alt uh, exemplu recent am uh, intervenit de mai multe ori în urma încercărilor de închidere a centrului uh, El Nadim, care se ocupă de reabilitarea victimelor uh, violenței și torturii. Uh, promovarea uh, drepturilor omului uh, sunt principii călăuzitoare ale acțiunilor externe ale Uniunii Europene. În anul 2015, Uniunea Europeană a revizuit relațiile bilaterale cu Egiptul în contextul acordului de uh, aderare care a fost suspendat din anul 2010. Obiectivul a fost de a discuta din nou mai multe domenii cheie, cum ar fi democrația și drepturile omului și de a stabili uh, elementele de interes comun. În noiembrie anul trecut, în Cairo, am uh, reînceput dialogul uh, privind situația drepturilor omului din Egipt, primul dialog din ultimii ani. Comisia Europeană și Serviciul European de Acțiune Externă păstrează contacte regulate cu reprezentanții societății civile, cu activiștii care apără drepturile omului și uh, doamna Mogherini s-a întâlnit în urmă cu patru luni cu reprezentanții acestor organizații. În acest moment, împreună cu statele membre, lucrăm la redactarea unei declarații privind situația drepturilor omului din, uh, din Egipt, care va fi depusă cu ocazia Consiliului uh, Drepturilor Omului de la Geneva în următoarele uh, luni. Doamna Mogherini va vizita Egiptul și va aborda toate aceste uh, subiecte și vă pot asigura că vom depune toate eforturile necesare, vom colabora cu autoritățile de resort din Italia pentru a afla uh, întregul adevăr și pentru a ne asigura că cei responsabili de tortura și uciderea lui Giuliano Regeni vor fi aduși în fața instanței. Vom cere în continuare o punere în aplicare și o respectare a reformei constituționale din anul 2014, respectarea uh, uh, reformei statului uh, de drept din Egipt și respectarea aspirațiilor cetățenilor egipteni de a ajunge la un stat democratic și stabil și prosper. Și aș dori să mai adaug că în contextul cooperării noastre cu Egiptul, suntem dispuși să sprijinim organizațiile societății civile, mai ales când vine vorba de aprofundarea sistemului evoluțiilor democratice din Egipt. Acest este un obiectiv esențial al politicilor noastre uh, față de Egipt. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru remarcele dumneavoastră uh, finale. Au fost depuse 8 moțiuni.